Good morning, everyone. Good morning, ladies. Bună dimineața, dragi colegi. Vă rog să luați loc. Aș dori să începem ședința noastră ordinară de comisie în această dimineață. Încă o dată bun venit tuturor. Trecem direct la punctul 4 al ordinii de zi, vot electronic. În ce privește bugetul general al Uniunii Europene pentru 2020, toate secțiunile și înainte să trecem la vot, aș vrea să îi dau cuvântul raportorului pentru aviz, Michael Galer. Uh, Mulțumesc foarte mult, dragi colegi și colegi. Uh, toată lumea, atenție, se vorbește germană. Da, am chef să vorbesc germană în această dimineață, în mod excepțional. Uh, Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperare. Am reușit în acest fel să ajungem la 10 amendamente de compromis. Și sper și pe viitor să putem uh, colabora la fel de bine. O observație. Avem mulți colegi noi și mulți au bune intenții cu toate acestea, vreau să atrag atenția asupra două amendamente pe care eu le-am recomandat uh, a fi respinse. E vorba de amendamentele 51 și 56. E vorba de violența de gen și avortul legal. Nu am absolut nimic împotriva ideii de a ne ocupa de aceste subiecte și facem acest lucru deja ca Uniunea Europeană. Însă, aceste formulări de natură generală, cere, finanțare, cere folosirea finanțării Uniunii pentru a sprijini drepturile femeilor peste tot pe glob pentru a avea acces. De aici nu putem face o politică, nu putem include acest gen de politică într-un buget. Dacă am un program de țară, dacă am un program tematic, uh, nu s-a spus că vreau mai mulți bani, mai puțini, același volum de finanțare. Ideea mea am putea preciza acest lucru într-un program specific de țară, într-un aviz. Acolo și are locul, dar nu într-un aviz uh, referitor la buget al Comisiei pentru Afaceri Externe vreau să împiedic cu orice preț să avem un fel de pom de Crăciun la sfârșit. Da, acea solicitare s-ar putea face la Comisia FAM sau la Comisia LIBE sau, de ce nu, și la Comisia pentru Sănătatea Consumatorilor. Vă cer înțelegerea. Uh, facem deja de altfel acest lucru, urmărim aceste obiective în multe țări, însă în realitate nu reprezintă o plusvaloare pentru Comisia de Afaceri Externe, care nu știe atunci în ce programe ar trebui să își pună banii de fapt. Așa că vă cer înțelegerea că aici am uh, marcat un minus. Sincer, nu aș vrea neapărat uh, să votăm împotriva lor dacă colegii ar prefera să-și retragă amendamentele 51 și 56 pentru că noi aici emitem un aviz al Comisiei pentru Afaceri Externe referitor la buget și nu facem un fel de pom de Crăciun pentru tot ce ni se pare corect și uh, demn de urmărit. Am spus deja la începutul uh, mandatului că, bineînțeles, în procedura bugetară trebuie să ne orientăm și să ne găsim locul și nu tot ce ni se pare corect poate intra aici la buget. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Michael. Mai există alte intervenții? Domnul Neumann, vă rog. Doamna Neumann, îmi cer scuze. Da, din nou, toată lumea, atenție, germană. Vreau să vă spun că mă surprind un pic aceste explicații, pentru că și alte comisii uh, pun accentul pe aceste subiecte, dar asta nu înseamnă că noi nu ar trebui să ne concentrăm în politica externă. Aș spune că mai ales acum ar trebui să facem acest lucru când vedem uh, ostilitatea împotriva mișcărilor pentru drepturile femeilor, pentru drepturile comunității LGBTI Iată de ce cred că noi la Comisia FET ar trebui să stabilim aici cadru pentru ce vrem să facem în politica externă a Uniunii și în plus, având în vedere că s-a amintit importanța bugetului, da, putem discuta despre integrarea dimensiunii de gen în viitorul buget. Iată, am avea atunci și mai multă relevanță politică. Mulțumesc, domnul Bütikofer. Da, vreau și eu să mă alătur celor spuse de colegi și am o întrebare pentru Mihail Galer. Cum ar trebui să știm, domnule Galer, în acest mandat, când un nu din partea dumneavoastră înseamnă că de fapt sunteți pentru acel lucru. Domnul Galer, dacă am o strategie concretă de țară, am un domeniu tematic specific unde, într-adevăr, se poate integra subiectul în, med- în mod pertinent, atunci voi fi uh, pentru. Uh, dacă e vorba de o țară concretă, de o inițiativă concretă. Însă, după cum spuneam, într-un aviz general pentru buget al comisiei noastre, când e vorba de politică externă, nu consider că ar trebui să integrăm aceste subiecte, pentru că atunci Comisia pentru Buget nu ar ști cum să procedeze, de unde să apuce toate aceste propuneri, pentru că facem deja politic, dar trebuie să fim foarte preciși, pentru că pentru țara A, pentru țara B, pentru țara C se prevede o anumită linie bugetară și atunci, da, e în regulă. Însă să introducem cu caracter general aceste subiecte nu duce nicăieri, după părerea mea, și atunci ne-am creat o anumită reputație pe care, sincer, eu prefer să o evit. Mulțumesc. În calitate de președinte, aș trece așa cu de la mine putere la vot pentru a nu intra în niște dezbateri uh, pe fond. Își dau totuși cuvântul doamnei Fânvize și domnului Șimăcei, după care putem finaliza. Da, toată lumea de acord? Minunat. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Neumann a spus practic tot ce vreau să spun. Sunt foarte de acord. V-aș ruga insistent la rândul meu să votați pentru amendamentul 51. Vă mulțumesc foarte mult. Simoșevici. Vă rog, domnule Simoșevici. Deeply disagree with Mr. Eu sunt în dezacord cu domnul Galler și l-aș ruga frumos să repete numerele amendamentelor pe care le-a citat. 51 și 56 precizează președintele. Domnul Galler a solicitat, dacă am înțeles corect, ca Colegii care au introdus amendamentele 51 și 56 i-a rugat, i-a întrebat dacă ar putea să le retragă. Nu. Pipe Fatmans și Co. Pentru celălalt cineva aici să spună nu? Da, bun. Deci nu sunt retrase. Domnul Galler și-a prezentat uh, argumentația. Acum putem trece la votul propriu-zis și începem cu compromisul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Numărul 6 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 2, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 Compromisul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 31. Domnul Lagudinski pentru împotriva abțineri. Cred că s-a respins, dar haideți să verificăm vot electronic. La 31, domnul Agutinski, vot deschis. Vot închis. Și se respinge. 27 la 24. 32. Cine pentru? Împotriva. Abțineri? Se respinge. Haideți totuși să verificăm. La 32, votul e deschis. Votul e închis. Oh, E foarte limpede. Se adoptă. Și ajungem la 33. Cine pentru împotriva Abțineri. Se respinge sau se adoptă? Pare că a fost adoptat. Haideți totuși să verificăm. Votul e deschis. Vot închis. Și, într-adevăr, se adoptă. Trecem la compromisul 10. Cine pentru, împotriva, abțineri. Verificăm și compromisul 10. Vot electronic deschis. Votul e acum închis și se adoptă. Trecem la amendamentul 35. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Nu, se adoptă. Se corectează președintele. 37. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 38 și 39 identice. Cine pentru? Potrivă? Abțineri? Verificăm. Vot electronic deschis. Lipsește un vot. Votul e închis. Se respinge. Rezultatul final 19 la 35. 19 la 35. De ce nu s-a afișat pe ecran? Treabă președintele. Se mai întâmplă. Ajungem deci la 42, amendamentul doamnei Fotiga. Cine e pentru? Atenție! Își cere scuze președintele. Amendamentul 40 al domnului Castaldo. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm la amendamentul 40. Și vă rog uh, să vedem votul și pe ecran. Votul e închis. Se respinge. 41 acum. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se respinge. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Verificăm la 42. Votul e deschis. Un vot lipsă, acum e bine, vot închis și se respinge. Trecem la 45. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 47 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm la 51, vot electronic deschis. Lipsește un vot. Votul e acum închis și se adoptă. Avem o nouă tradiție în acest mandat. Se aplaudă după câte un vot, după câte un amendament. Eu sunt deschis la schimbări, <laughs> dar totuși e ceva nou. 52 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm vot deschis la 52. Acum a votat toată lumea, închid votul și se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 62. Vot deschis. Vot închis. Și se respinge. 12 abțineri. Bun. Trecem la votarea electronică a textului astfel amendat. Deschid votul. Două voturi lipsă, un vot lipsă. Dragi colegi, votul e acum închis și se adoptă cu 42 de voturi pentru, 12 împotrivă, o abținere. Felicitări raportorului. Așa încât încheiem aici sesiunea de vot electronic. Tobias, ce apare pe ecran? Bun. Repet, încheiem uh, votul. Prietenii noștri din Australia cred că sunt deja cu noi. În două minute sosesc invitații noștri, așa încât vă rog să rămâneți uh, la locurile dumneavoastră. Reluăm ședința în 5 minute. Președintele întreabă dacă cineva din secretariatul AFET mai este prezent în sală. Avem vești? Cele cinci minute australiene par să fie dintr-un alt fus orar. Unde sunt în biroul vicepreședintelui? Pe atunci mă duc după ei cu poliția pe dacă trebuie. Nu înțeleg poate să dureze mai mult de 5 minute să vii de acolo până aici. Our guests are already in the building, that's why. Invitații noștri sunt în clădire. probably hidden somewhere. Să fi ascuns pe undeva. Dragi colegi, având în vedere că suntem în întârziere, aș dori să vă rog să continuăm cu ședința noastră din această dimineață. Invitații noștri din Australia au sosit. Le urez bun venit alături de mine. Aici la prezidiu se află domnia sa Kevin Andrews, președintele Camerei Reprezentanților din Australia, care mm, în uh, engleză ar fi părintele Camerei Reprezentanților. Cred că mulți colegi sunt destul de intrigați de acest termen de părinte. Acum îi urez de asemenea bun venit doamnei Joan Ryan, șeful opoziției din Camera Reprezentanților, domniei sale Damien Drum, um, șeful Comitetului Permanent pentru Afaceri Externe, Apărare și Comerț, cât și domnului um, James McGrath, um, adjunct uh, reprezentant al guvernului, cât și doamnei senator Pauline Hanson din Senatul Australian. E o adevărată onoare să vă avem astăzi alături de noi. Nu prea avem adesea oaspeți uh, din Australia alături de noi, așa că vă mulțumim că ați venit până la Bruxelles. Australia și Uniunea Europeană au o lungă istorie și tradiție a relațiilor diplomatice din 1962 uh, în urma deschiderii unei delegații a Uniunii Ambasade în 1981. Câteva observații din partea mea înainte de a începe schimbul de opinii. Australia și statele membre ale Uniunii Europene sunt parteneri uh, pe aceeași lungime de undă, avem aceeași părere când vine vorba de multe aspecte, politica externă, drepturile omului, schimbările climatice, cercetare, inovare, lupta împotriva terorismului, cât și nevoia de a apăra ordinea globală multilaterală bazată pe norme. Această relație a fost reîntărită recent în urma um, intrării într-o nouă perioadă de cooperare marcată de finalizarea acordului cadru UE-Australia în 2017, salutat și sprijinit de Parlamentul nostru în 2018. Noul mandat se va concentra mai mult asupra comerțului, mai ales având în vedere negocierile în curs privind acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Australia. Parlamentul sprijină ferm negocierile unui acord de ansamblu și ambițios de liber schimb cu Australia. Australia și Uniunea Europeană se confruntă de asemenea cu provocări comune, precum Brexitul și războiul comercial în curs între Statele Unite și China. Trebuie să cooperăm uh, mai mult ca oricând pentru a crea o platformă stabilă pentru a ne putea urmări interesele comune și pentru a face schimb de informații liber. Câteva observații așadar din partea mea. Acum am să dau cuvântul colegilor noștri din Parlamentul Australian, însă, înainte de toate, bineînțeles, domnia sa, Kevin Andrews. Aveți cuvântul, poate puteți începe prin a ne explica un pic la ce anume se referă acest termen de părinte al Parlamentului Australian, pentru că nu avem un concept echivalent în Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru remarcile dumneavoastră deosebit de călduroase, de bun venit. Înainte de a trece la a vă explica la ce anume se referă părintele Parlamentului, vreau să vă spun înainte de toate că e adevărată onoare pentru noi să ne aflăm astăzi aici, în Parlamentul European. În cursul acestei dimineți vom sărbători cea de-a 40-a întâlnire formală între Parlamentul European și Parlamentul Australian, o relație de mare importanță pentru noi, o relație pe care am uh, dezvoltat-o de-a lungul ultimilor 40 de ani și o relație care credem noi că va fi foarte importantă pe viitor. Și am să spun și câte ceva despre acordul de liber schimb în curând. Părintele Parlamentului uh, se referă pur și simplu la decanul de vârstă din Parlament. Eu am fost ales în 1991 Iată de ce eu sunt practic uh, deputatul care se află de cel mai mult timp în Parlament. Nu simt acest lucru și bineînțeles nu mi-aș dori niciodată să um, fiu considerat uh, un bunic al Parlamentului, nu are nicio relație. După cum spuneam, relația cu Parlamentul European este foarte importantă și deși Uniunea Europeană se confruntă cu anumite dificultăți la ora actuală, să mă limitez la acest concept, Relația noastră cu Europa este una solidă și vrem să o consolidăm și pe viitor. Chiar dacă relația dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie se va ajunge la un sfârșit și noi nu avem nicio părere în acest sens, le revine europenilor aici să se pronunță. În ce privește relațiile comerciale, chiar și fără Marea Britanie, Uniunea Europeană va rămâne cel de-al treilea partener comercial pentru noi – Marea Britanie ar ajunge pe locul 8 sau 9. Și vreau să subliniez acest lucru pentru că, indiferent de trecutul nostru, având în vedere că am fost uh, o colonie britanică în trecut, Australia are o legătură cu Europa care merge dincolo de această realitate. Mulți europeni au venit în Australia după cel de-al doilea război mondial, au venit din toate colțurile Europei, chiar în circumscripția mea sunt foarte multe persoane care și-au originea în Grecia, în țările de jos sau în Europa de Est. Și avem relații foarte strânse și călduroase cu multe locuri din Europa și vom uh, continua cu acesta și pe viitor. Acum, uh, Cred că există și păreri uh, foarte clare și ferme în acest sens. Uh, noi, indiferent de relațiile din trecut, nu ne vom lăsa conduși de sentimente pe viitor. Vrem să avem o relație solidă, nu doar din punct de vedere economic, ci și la nivel cultural și acest cadru de care vorbeați dumneavoastră, domnule președinte, este deosebit de important din această privință cât și în ce privește contextul de securitate. Noi, de pildă, achiziționăm echipament militar uh, cât și echipament care este destinat nu doar navelor, tancurilor, cât și um, uh, acelor domenii militare precum domeniul spațial sau sectorul aviației. Iată de ce relația cu Europa este una în curs de dezvoltare. Prin urmare, este deosebit de important pentru noi să cultivăm această relație, să vedem cum putem uh, progresa pe viitor atât în avantajul uh, Europei cât și în avantajul Australiei. Credem în uh, comerțul uh, liber, credem, ca și dumneavoastră, într-o ordine globală bazată pe norme. Credem că suntem o țară care, în tocmai ca dumneavoastră aici, în Europa, crede într-un sistem de norme și reglementări solid noi, în Australia, ne vedem ca făcând parte dintr-o lume modernă, unde atât Europa cât și Australia pot juca un rol important, ca până acum. Încă o dată vă mulțumesc pentru primirea călduroasă și suntem încântați de a ne afla aici, în Parlamentul European. Vă mulțumim, domnule Kevin Andrews, pentru comentariile dumneavoastră. Există alți colegi din delegația australiană care doresc să cuvântul sunteți bineveniți. A, bun, părintele vorbește numele tuturora. Da, nici măcar nu știam că deține atât de multă putere. Acum avem uh, timp pentru întrebări, pentru a discuta cu invitații noștri din uh, celălalt colț al globului. Am să dau cuvântul reprezentanților uh, grupurilor, colegul Sikorski. Bună ziua! Mă bucur că ați adus în discuție angajamentul nostru comun pentru uh, comerțul liber. Bineînțeles, runda de la Doha a fost un eșec, ne așteaptă Brexitul și britanicii se bazează pe un acord comercial minunat cu Australia. Cât de realist este, cât de repede s-ar putea pune în aplicare și cât de mult se poate dezvolta comerțul între Marea Britanie și uh, Uh, Australia pentru a compensa pierderile comerciale. Să răspundeți la fiecare întrebare sau luați mai multe la rând? Bun, deci mai multe mai rând. Urmează colegul nostru Javier Nart. Prima întrebare. Întrebarea de altfel pe care a adresat-o colegul. Prima întrebare, spune domnul Nart în engleză, e o întrebare care deja a fost adresată. Dar am și eu a doua. China Foarte bună întrebare, îi spune domnului Sikorski. China este o putere continentală frânată de lanțul de insule care începe în Japonia și se termină în Taiwan, chiar și Filipine. Încercarea de expansiune a Chinei în insulele Spratly, în Sri Lanka, în baza Gaudar din Pakistan și așa mai departe, E o realitate, însă există o altă realitate care vizează direct Australia, și anume expansiunea înspre Pacific, lucru care presupune a trece peste acest lanț de insule care reprezintă un blocaj pentru China între putere continentală și care i-ar permite o expansiune maritimă externă. E vorba aici de Papua Noua Guinea, insulele Kiribati și alte locuri unde s-a constatat o prezență economică, dar și navală China. chineză, îmi cer scuze. Uh, Ehm, Australia va fi direct vizată în ce privește securitatea ei. Cum vede Australia această provocare, această provocare a expansiunii în Pacific a puterii militare și economice chineze? Vă mulțumesc, Javier. Urmează colegul Berg. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu doresc să-i urez un uh, bun venit călduros delegației din Australia. Căldul... Australia nu este un partener comercial și cultural important, ci și unul din punct de vedere al securității. Iată de ce aș dori să-i uh, întreb pe membrii delegației care sunt prioritățile Australiei în ceea ce privește contraterorismul, uh, combaterea activităților cu caracter terorist, mai ales în ceea ce privește terorismul islamist și terorismul internațional. Care sunt aici prioritățile guvernului australian? Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Bütikofer, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Le urez bun venit invitațiilor noștri din Australia. Câteva observații. În primul rând, conectivitatea Chiar vinerea trecută, Comisia Europeană a organizat o conferință de amploare în ceea ce privește uh, conectarea între Uniunea Europeană și Asia. Prezența australiană nu a fost una copleșitoare. Poate însă ați putea să ne spuneți în ce măsură uh, v-ar interesa promovarea unei asemenea inițiative pentru a include aici și Australia. În al doilea rând, uh, în urmă cu aproximativ un an și jumătate, Consiliul European a publicat concluzii referitoare la cooperarea între Uniunea Europeană și țările din uh, regiunea Asia-Pacific în domeniul securității. În ce măsură s-a conștientizat și dezvoltat această inițiativă în uh, țara dumneavoastră? și tot la acest capitol. Aș vrea să știu în ce măsură considerați um, că ar putea să se dezvolte acordul cadru de parteneriat. În ce privește China, știu că purtați deja un dialog intens, intens în țara dumneavoastră în această privință și aș, aș um, aprecia mai multe informații aici. O altă întrebare, îmi cer scuze că am sărit peste grupul SR, ECR, uh, domnul Terci. Bună ziua, bun venit uh, delegației din Australia. Eu aș vrea să vă întreb referitor la politica dumneavoastră privind uh, imigrarea. Pentru că în ultimii ani Australia uh, s-a transformat într-o țară de destinație, întotdeauna a fost o țară care a primit mulți migranți lucru care a evoluat în ultimii ani. Uh, Australia are o politică care vizează țările de origine, uh, care se pare că a dat uh, foarte bune rezultate în Indonezia, de pildă țări um, de unde provenea proveneau mulți migranți ilegali care ajungeau odinioară în Australia, dar care nu mai vin. Ce s-a făcut așadar în Australia în ultimii ani pentru a da aceste rezultate? Mulțumesc foarte mult! Iată, prima rundă de întrebări. Puteți răspunde, vă rog. Um, thank you, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări. Prima întrebare din partea fostului premier polonez, căruia îi mulțumesc. În ceea ce privește relațiile Australiei cu Regatul Unit și cu Uniunea Europeană. Cred că trebuie spus că Australia Uh, se ghidează în uh, ideea unor uh, relații de liber schimb cu acele țări cu care se aseamănă. În cazul în care va avea loc Brexitul, până la urmă nu va fi vorba de a alege între Regatul Unit sau Uniunea Europeană. Vom continua relațiile cu ambele. Aduceți-vă, vă rog aminte ce am spus mai devreme în ceea ce privește comerțul Australiei. Uniunea Europeană rămâne uh, un partener comercial de mai mare amploare decât Regatul Unit. Bine, avem uh, evident uh, relații de lungă durată cu Regatul Unit, însă acest sentimentalism nu va cântări în relațiile noastre comerciale. Australia își va spori relațiile comerciale cu ambii parteneri. Evident, în unele domenii vom avea mai mult de lucru, cum ar fi în agricultură, spre exemplu, Mm, atât din perspectiva australiană cât și din cea a Uniunii Europene. În ceea ce privește producerea de mașini și vânzarea acestora în Australia și achizițiile publice în Australia, iarăși Uniunea Europeană probabil va avea o pondere mai mare. relațiile noastre comerciale cu Uniunea Europeană vor continua fără îndoială și uh, sper că se vor accelera și asta cât mai repede cu putință. Avem o abordare globală în ceea ce privește liberul schimb și asta este atât în uh, interesul Australiei cât și al Uniunii Europene. Acum, evident, nu trecem cu vederea nici provocările pe care le prezintă acest lucru. Au mai fost câteva întrebări în privința Chinei. Pentru noi, China reprezintă și o mare oportunitate, dar și o mare provocare. Oportunitate, evident, din punct de vedere al creșterii uriașe al economiei uh, chineze, în ultimele 12 luni, uh, ponderea creșterii economice a fost enormă. E vorba și de o, de o țară în curs de modernizare, într-un curs accelerat de modernizare și probabil că acest proces va căpăta o mai multă amploare încă și pe viitor. Modernizarea și creșterea economică nu are loc doar în China, ci în tot sud-estul Pacificului. Acum să nu uităm nici de faptul că China are o populație foarte mare, dar la fel nu este singura țară din Asia care să aibă o populație mare și în curs de creștere încă. Noi uh, vrem ca uh, schimburile noastre să fie în continuare bazate pe reguli. Deci noi avem standarde și reguli foarte bine stabilite, bazate pe uh, reglementare. Acum, există o serie de provocări, fără îndoială, în ceea ce privește investițiile străine din partea Chinei pe teritoriul australian, mai ales în ceea ce privește integrarea verticală în anumite sectoare, cum ar fi în cel al agriculturii. Există și provocări legate de tehnologie, spre exemplu în ceea ce privește 5G, și uh, regulile noastre privind investițiile străine au fost uh, consolidate pentru a ne asigura că uh, liberul schimb este realmente liber schimb. Deci, abordarea noastră vizează în primul rând să profite de posibilitățile economice, dar și să uh, se bazeze pe un realism și în ceea ce privește aspectele strategice. Acum, toate uh, națiunile din uh, zona Indo-Pacifică au puncte de vedere foarte asemănătoare vis-a-vis -vis de China. Deci, uh, atât în ceea ce privește oportunitățile, cât și provocările. Noi ne-am reînăit prezența și cooperarea cu națiunile din Pacificul de Sud, despre care s-a vorbit la runda de întrebări. E vorba de Uh, națiuni libere în ceea ce privește acțiunile lor economice din regiune și nu doar, și politice. În ceea ce privește lupta împotriva terorismului, asta vizează securitatea noastră a tuturor. Una din preocupările noastre din sud-estul Asiei este cea a întoarcerii luptătorilor străini din uh, Orientul Mijlociu. Știți că și noi am avut uh, incidente teroriste în uh, sud-estul Asiei. Încercăm să păstrăm cele mai bune relații cu guvernele din regiune. Și asta vizează nu doar chestiuni vizând lupta împotriva terorismului, ci și imigrația, vizată de întrebarea de una dintre întrebările din această dimineață. Vrem să ne asigurăm că vom continua un proces de imigrație bun și asta decurge, decurge și din bune relații cu țări precum Malaezia și Indonezia. Vom continua să acordăm o foarte mare atenție acestor relații pe viitor. Tocmai vis-a-vis -vis de um, imigrație. Da, Australia este o nație formată din imigranți și ne bazăm pe procesul uh, imigrației pentru a clădi națiunea. Însă, evident, trebuie să avem o politică legată de imigrație sănătoasă, care să se bazeze pe un proces pe înțelesul tuturor. Avem în ultimul an 160-170 uh, de mii de imigranți Dar asta înseamnă și uh, un număr foarte mare de imigranți temporari, aproape 2 milioane pe an. Avem și uh, studenți și uh, turiști. Um, Australia fiind de multe ori o etapă în călătoria către Noua Zeelandă. Avem și un program dedicat forței de muncă cu aptitudini și competențe. Deci migrația, da, este foarte importantă pentru economia noastră. Acum, evident, vine la pachet și cu o serie de probleme, de uh, con congestii, de cazare și așa mai departe. Deci trebuie să oferim locuri de muncă, dar și infrastructurile necesare. Deci da, ne confruntăm cu cam aceleași provocări ca oriunde altundeva pe pământ. În privința conectivității, am luat notă de acordul dintre Uniunea Europeană și Japonia, încheiat de curând aici la Bruxelles. Noi suntem în uh, discuții cu contrapartida europeană pentru a avea un program comun în ceea ce privește conectivitatea. Oricum va face obiectul discuțiilor pentru ceva timp de acum încolo pentru a vedea cum putem obține un rezultat cât mai bun și perfectibil. Mulțumesc, domnule Kevin Andrews. Trecem la a doua rundă. Mihail Galler. Vă mulțumesc. Bun venit uh, oaspeților noștri din Australia. S-a vorbit despre influența chineză din regiune. Am o întrebare care vizează faptul că noi avem o conectare instituțională cu această zonă care va fi care va expira în curând. E vorba de acordul cu țările din Africa, Caraibe și Pacific. Mă întreb, date fiind activitățile chineze, nu cumva întrevedeți posibilitatea de a actualiza, să spun, cooperarea noastră cu aceste zone ale lumii, cu aceste insule, ar fi vorba de o complementaritate. Să nu credeți că sunt naiv. E vorba de vecinătatea Australiei, nu a Uniunii Europene. Deci, dumneavoastră dețineți uh, în mâini politica de zi cu zi, dar e vorba de niște cadre financiare militar, uh, limitate, și noi trebuie să luăm în calcul aceste angajamente. Uniunea Europeană nu trebuie ca în continuarea ar trebui ca în continuarea relațiilor cu țările din ACP să se bazeze foarte mult și pe colaborarea cu dumneavoastră, cu Australia și cred că asta ar putea oarecum contracara și activitățile nefaste a chinezești. Nu toate activitățile chinezești în zonă sunt nefaste, să fie clar. Dar uh, China vrea să domine părți din ce în ce mai mari ale lumii și cred că asta vă afectează pe dumneavoastră întâi de toate. Mă întreb dacă n-ar fi o idee să deveniți mai operativ și în politica de zi cu zi. Thank you, Michael. Next is... Mulțumesc, Michael, Doamna Oazo, care este președinte al Comitetului pe Securitate și Apărare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu țin să urez bun venit invitațiilor noștri din Australia. Mă bucur că vă putem pune întrebări și în privința relației cu China, într-adevăr. Aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră în privința iniția inițiativelor chineze pentru drumul mătăsii, acel One Belt, One Road. Aceste inițiative uh, pot, avea, pot influența partenerii asiatici. Ce părere aveți dumneavoastră despre un parteneriat uh, sporit între UE și Australia, astfel încât să se ofere acestor parteneri și altă alegere decât uh, strict relația cu China. O altă întrebare vis-a-vis -vis de spațiu. Avem uh, o nouă frontieră în ziua de astăzi, frontiera spațială. Um, e vorba de activități la nivel statal, dar și la activități comerciale și din ce în ce mai mult și activități militare în ultima vreme. Australia are relații de lungă durată cu NASA și cu uh, Autoritatea Spațială Europeană, mai ales în ceea ce privește supravegherea spațiului. Australia e gata să pășească mai departe în uh, cooperarea cu UE în domeniul spațial. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Doamn, dau cuvântul doamnei Pomfrisco. Mulțumesc, domnule președinte. Urez bun venit delegației din Australia. Am uh, plăcerea de a spune acest lucru în italiană, în tocmai ca mulți cetățeni australieni care sunt de origine italiană. Reamintesc în acest fel cum uh, modelul australian în ce privește imigrația este probabil cel mai bun model de imigrație din lume, pentru că permite un control și o evoluție firească a politicii migratorii. Istoria ne reamintește povestea noastră comună de apărare și Alianța Atlantică. din care facem parte cu toții și de care ne reamintim cu toții, mai ales în contextul unor provocări, în contextul securității, așa cum au reamintit și alți colegi, mai ales președinta Comisiei pentru Securitate și Apărare. Iată, acest domeniu poate fi astăzi terenul unei renoite alianțe între Australia și Uniunea Europeană, pentru a apăra zona Pacificului, care ne îngrijorează tot mai mult în aceste zile. Întrebarea mea e următoarea. Această defilare de armamente din ultimele zile pe care a organizat-o China prin această paradă militară exuberantă ne face să credem pe noi, uh, cetățenii, ne îngrijorează pe noi, cetățenii, dar și guvernele, uh, mai ales în ceea ce privește evoluția relațiilor din regiune. Aș vrea să știu dacă intenționați să dezvoltați uh, politica de apărare și de securitate, mai ales din perspectiva integrării în Alianța Atlantică, cu o posibilă cooperare europeană? Mulțumesc! The final Mulțumesc și eu. Mai am doi, două persoane înscrise pe lista de vot, domnul Benin și domnul Mariani. Domnul Benin? Vorbesc nu în calitate doar de eurodeputat, dar și de agricultor european. În ceea ce privește acordurile comerciale, eu știu că printre colegii mei din domeniul agricol, acestea sunt văzute drept o sursă de îngrijorare – deja e un uh, domeniu foarte dificil din punct de vedere comercial acesta al agriculturii și da, există uh, îngrijorări foarte serioase. S-a vorbit mai devreme despre Brexit. Deci, în Regatul Unit uh, e clar că e vorba de un mm, element foarte perturbator la nivelul guvernului în cadrul discuțiilor acum. Se, pot, se uh, Ehm, propun uh, tarife uh, zero la import. E vorba de un grup de deputați care practic vor să dea peste cap întreaga ordine mondială și uh, merg așa cam pe mâna lui Trump în această direcție. Contraargumentul Bun, Australia și Noua Zeelandă sunt toate oarecum la pachet, dar aș vrea să știu potențialul uh, acestor țări de a ne inv uh, invada piețele sunt totuși destul de limitate. Uh, vă concentrați mai mult pe piața asiatică, în primul rând, iar capacitățile de producție până la urmă sunt mult mai mici decât cele europene, fără îndoială. Aș vrea să știu, din punctul dumneavoastră de vedere, în ce măsură acordul, un acord comercial ar duce la perturbarea sectoarelor noastre agroindustriale aici. Practic, mai aveam o întrebare despre China, dar până la urmă asta e pe buzele tuturor. Sunt foarte preocupat de China în două privințe geopolitice. În primul rând, situația din China de Sud – China începe să aibă fel și fel de pretenții teritoriale, considera, vă considerați amenințați uh, în această privință sau nu? Care este poziția dumneavoastră în ceea ce privește Marea Chinei de Sud? Și apoi, cum spunea Natalie, uh, noul drum al mătăsii, One Belt, One Road. E vorba de un mușchi economic la urma urmei și mai ales uh, țările dezvoltate din regiune sunt uh, greu îndatorate vis-a-vis -vis de China și mă întreb ce li se va cere la schimb. Am putea avea o aliniere ceva mai strategică în această privință, să stăm oarecum umăr la umăr? Vă mulțumesc, domnul Mariani are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acordul propus uh, își propune stabilirea unui parteneriat uh, consolidat și crearea unui cadru pentru a facilita cooperarea într-o gamă foarte largă de interese. Am o întrebare, am două întrebări de fapt. Haideți să luăm un exemplu concret. Acordul spune că ar trebui ca informațiile secrete să facă obiectul schimbului de informații, mai ales în ceea ce privește lupta împotriva terorismului. Dar serviciile de securitate din fiecare stat au um, competența de reglare acestor, de rezolvare acestor probleme. Nu există sarcini în combaterea terorismului la nivelul Uniunii Europene. Deci, practic, ar fi vorba de deturnarea suveranității statale. Uh, pur și simplu nu văd în cadrul acestui exemplu concret al schimbului de informații cum ar putea funcționa de fapt. În al doilea rând, colega mea din Italia a vorbit despre acest lucru. Eu fac parte dintr-un grup pentru care politica de migrație din țara dumneavoastră reprezintă un bun exemplu, un exemplu de urmat. Se prevede o cooperare și schimb de informații cu agenția Frontex în uh, textul acordului. Uniunea Europeană, da, în acest domeniu are competențe și în încheiere, în calitate de fost deputat în Parlamentul francez, trebuie să vă spun că am uh, vizitat de multe ori uh, țara dumneavoastră și uh, întotdeauna am apreciat relațiile cu dumneavoastră. Uh, thank you, Mr. Chair. Um... Mulțumesc. Mm, domnule președinte, am să încerc să răspund numeroaselor întrebări în mod grupat. Multe se referă la China. Și fără a repeta ce am spus și înainte, cred că este important pentru ca fiecare națiune din lume ce dorește să aibă o bună relație cu China, să facă presiune asupra Chinei că nu e doar în interesul nostru, ci și în interesul Chinei să existe un sistem global bazat pe reguli comerciale. De aceea, noi în Australia așa uh, procedăm vis-a-vis -vis de China. Există exemple uh, contrare, un fel de flirt cu alte tipuri de abordări în relația cu China. Însă istoria ne-a demonstrat că acolo unde nu există o ordine bazată pe reguli consimțite, consecințele uh, sunt negative și nu sunt unilaterale, ci afectează ambele părți implicate. Așa încât argumentul nostru vis-a-vis -vis de China este că întotdeauna uh, E și interesul Chinei, în egală măsură cu interesul nostru, să procedăm în, într-o manieră ordonată. Și, prin urmare, sperăm noi, China va adopta același tip de relații comerciale și cu alte zone ale lumii. Dar China nu e doar o problemă pentru curtea din spate a Australiei. Din potrivă, uh, acțiunile Chinei afectează pe toată lumea și lucrurile vor evolua încă și mai mult în această direcție în viitor. Europa poate că e uh, geografic puțin mai <laughs> departe decât Australia uh, vis-a-vis -vis de China, dar în relațiile între Australia și China, alte țări și China, uh, e bine, toate acestea ne vor afecta pe absolut toți într-un fel sau altul. Iată de ce este esențial să cooperăm pentru a rezolva în mod pașnic orice probleme ar putea apărea. Ar putea apărea inclusiv în Marea de Sud a Chinei, pentru că până la urmă rutele comerciale în bună măsură traversează mările și oceanele. Prosperitatea Europei Prosperitatea Australiei, prosperitatea noastră a tuturor sunt interdependente. China e o oportunitate pentru noi, dar ne pune în față și provocări. Da, tocmai de aceea trebuie să uh, jucăm în mod echilibrat cu to- toți acești factori pentru a face și China să înțeleagă care sunt interesele ei, în primul rând, și cum toate interesele noastre sunt interconectate. Trecând la subiectul imigrației și abordarea pe care o are Australia. prin ambasada noastră de la Bruxelles și ambasadele noastre din întreaga lume, uh, suntem dispuși să purtăm conversații despre abordarea pe care noi o avem. Fiecare țară e unică și asta poate avea avantaje în felul în care e tratată imigrația. Practic, ce vreau să spun e că nu există o soluție unică și nu avem aroganța de a sugera altora o soluție care se întâmplă să funcționeze la noi. Însă și aici cred că un proces bazat pe reguli este foarte important, chiar și pentru o țară precum Australia, care prin istoria ei s-a bazat întotdeauna pe imigrație și cu siguranță o va face și în viitor. Dar dacă nu avem niște procese riguroase, atunci ne putem aștepta la uh, consecințe pentru țara noastră, dar și pentru altele. Acum, în ce privește agricultura și un acord de liber schimb. Uh, fiu, unul din fiii mei este uh, fermier și este căsătorit cu fica unui alt fermier, deci știu multe despre agricultură. Uh, eu cred că putem obține un acord care să aducă beneficii ambelor părți, în cazul nostru Australia, în cazul nostru întregii Uniunea Europene. Însă, iată ce se întâmplă la nivel mondial. Odată cu creșterea populației și a clasei mijlocii, uh, cererea de uh, produse agricole nu va face decât să crească. Și asta sperăm va aduce beneficii agricultorilor atât din Europa cât și din Australia. Din nou, credem că un proces onest e necesar care să aducă beneficii ambelor părți. Iar Australia este cât se poate de deschisă uh, unor negocieri pentru un acord uh, de liber schimb. Rețineți, vă rog, că agricultura, produsele agricole sunt o problemă sensibilă atât în Europa cât și în Australia și un acord de liber schimb ar acoperi mult mai multe aspecte decât strict agricultura, ci și serviciile și ar crea oportunități uh, foarte bune, cred, pentru uh, părțile implicate. Activitățile europene în Pacific și în Pacificul de Sud mai ales. Noi salutăm orice tip de cooperare în acest sens pentru a avea o mai bună prezență europeană acolo, mai ales în insulele din sudul Pacificului Cineva a citat o capcană a investițiilor acolo în raport cu China. Noi ne vom asigura că asta nu se întâmplă și ne vom juca rolul. Puteți înțelege că o mică națiune e tentată de a obține o șosea sau un spital, dar um, acum în ce privește inițiativa One Belt, One Road, Trebuie să fim cu toții foarte atenți, să facem distinția între rela- retorica relațiilor publice și um, ce rezultă mai apoi dintr-o astfel de inițiativă. Există o multă retorică a comunicării pe acest proiect, dar uh, până la urmă realitatea um, demonstrează contrariul. Trebuie să rămânem realiști în ce privește interesele noastre dar asta înseamnă că trebuie să ne bazăm pe un sistem global bazat pe reguli care să ne aducă prosperitate tuturor. Sper că am acoperit toate temele, dar mai există și o întrebare despre schimbul de informații clasificate. Într-adevăr, avem consultări de contraterorism în mod regulat cu instanțele europene, cu agențiile de securitate din Europa și ne concentrăm pe amenințările comune. Avem și un acord bilateral care permite uh, o anumită doză de schimb de informații clasificate și aud că acesta funcționează bine. Sigur însă că există întotdeauna uh, ocazie de a ameliora acest schimb de informații. Australia este cât se poate de deschisă oricăror discuții, oricărui dialog pentru astfel de acorduri, deoarece contraterorismul este o mare provocare a lumii de azi și va continua să rămână așa în anii și deceniile care vin. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Kevin Andrews. Vreau să mulțumesc și colegilor dumneavoastră din Australia pentru a fi participat la această ședință a Comisiei de Afaceri Externe. Cred că a fost un schimb de opinii foarte fructuos. Trei observații finale din partea mea. Mai întâi, Vă rog să continuați să vă bucurați de diversitatea deci, din Parlamentul European. Vorbim până 24 de limbi oficiale. Ați putut testa care sunt uh, temele ce ne preocupă astăzi. În al doilea rând, colegii noștri britanici au uh, legături mai strânse cu toți deputații din uh, țările anglofone. Dacă vă întâlniți cu colegi partizane Brexitului, vă rog să fiți prudent în felul în care le analizați argumentele. Colegii noștri anti-europeni britanici tind să uh, prezinte realitatea uh, nu cu cea mai mare acuratețe. Uh, vă urez mult succes în următorul uh, meci de rugby de sâmbătă. Știu că veți juca cu Uruguayul, e un meci dificil. Nu! <laughs> Mai ales că în acest weekend ați pierdut cu o marjă foarte mică în fața țării Galilor. Uh, vă doresc deci mult succes, sper să ajungeți în semifinală. Mulțumesc foarte mult! We are the same organization. Yes. dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, haideți să reluăm ședința din această dimineață și acum ajungem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Și vreau să urez bun venit, doamne. Doamne Joyce Misuia, am pronunțat corect? Da. Bună ziua, Joyce Misuia, din partea ONU. Este asistent secretar general și director uh, executiv adjunct la Departamentul pentru Mediu al ONU. Prezența doamnei Misuia în comisia noastră azi dimineață vine la momentul oportun, pentru că vine după summitul pe mediu de la New York săptămâna trecută, la sesiunea ONU, care și-a încheiat lucrările chiar ieri, pe 30 septembrie. Am urmărit cu toții dezbaterile de la New York cu mare atenție pentru că e vorba de angajamentul secretarului general ONU, domnul Guterres, în materie de uh, apărarea climatului și subliniază importanța multilateralismului în încercarea de a combate uh, schimbarea climatică. Doamnă Misuia, vrem să știm cum uh, Uh, evaluează ONU rezultatele acestui summit atât de important și care vor fi pașii următori, care sunt așteptările de viitor și care sunt politicile um, ce vor fi uh, puse în aplicare. ONU va continua să caute uh, să obțină noi semnături pe marginea acordului de la Paris și să încerce să combată degradările de mediu, în special în America de Sud și în Asia. Aș da cuvântul pentru vreo 10 minute, după care va urma schimbul nostru de opinii cu colegii. Încă o dată, bun venit la Bruxelles, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule McAllister. Bună dimineața tuturor! Sunt deosebit de onorată și privilegiată să fiu astăzi aici ca să vorbesc membrilor Comisiei AFET. Mă exprim în numele ONU și vreau să vă mulțumesc pentru această oportunitate de a avea un schimb de opinii împreună. Am să vă prezint trei aspecte în răspuns uh, domnului președinte. Am să vă prezint aspectele foarte concrete uh, ce au reieșit în urma summitului de la New York și ce plănuim pentru viitor. În al treilea rând, bineînțeles, să răspund întrebărilor dumneavoastră. Mai întâi, ce privește summitul pentru acțiune climatică. Așa cum secretarul general Antonio Guterres a menționat, summitul a fost unul care și-a dorit planuri concrete și ambițioase pentru acțiuni din partea guvernelor, autorităților la nivel național și local, dar și al sectorului privat, inclusiv din partea ONG-urilor sau instituțiilor financiare. Ce am constatat a fost un dinamism și un angajament și chiar și nerăbdare pentru ca acțiunile să meargă deja. Prezența tineretului a fost notabilă, ei uh, susțin multilateralismul, inclusiv la nivel ONU, dar și fac presiuni și asupra guvernelor pentru a aduce rezultate. Dar acest summit a mai ilustrat un lucru. Puterea multilateralismului, aducând statele membre ONU, dar și toate părțile interesate împreună în jurul temei provocării cele mai importante a momentului și anume schimbarea climatică. Care au fost rezultatele conversațiilor de săptămâna trecută? 65 țări și uh, uh, sub economii importante, cum ar fi California, s-au angajat să ajungă la nivel emisii zero până în 2050, iar 70 de țări au anunțat că vor stimula planurile lor de acțiune până în 2020 sau că au început acest proces deja. Și lucrăm foarte de aproape cu aceste state pentru a accelera procesul. Peste 100 de lideri în mediul de afaceri au prezentat acțiuni concrete pentru a se alinia țintelor din acordul de la Paris și să accelereze tranziția către o economie verde. Vorbim de 2,3 trilioane de dolari și companii cu o valoare cumulată de peste 200 de trilioane. 87 de companii majore cu o capitalizare de piață de peste 2,3 trilioane de dolari s-au angajat să reducă emisiile până în 2050. 130 de bănci, o treime din sectorul bancar global a semnat pentru alinierea afacerilor lor cu acordul de la Paris. Deci, am putut constata angajamente puternice, angajamente diverse, atât la nivel național, la nivel statal, dar și din partea uh, altor părți uh, interesate cheie, care vor să abordeze această combatere a schimbării climatice. Ce urmează? Imediat după vizita mea la Bruxelles, echipele noastre deja lucrează la planurile de acțiune, ne vom regrupa pentru a traduce aceste angajamente în acțiuni. La nivel ONU, vom lucra foarte îndeaproape cu secre- oficiul uh, secretarului general, cât și cu adjunția acestuia la nivel statal, la nivelul țărilor, împreună cu alte agenții ONU și aici m-am întâlnit cu alte agenții ONU, am văzut cum putem împreună la nivel ONU susține țările, împinge țările să treacă de la angajamente la acțiuni. Și mi-aș da și un exemplu specific o sarcină pe care ne-a trasat-o secretarul general, anume utilizarea naturii, bunoarea pădurilor ca parte a combaterii schimbării climatice. După semnalul politic primit și angajamentul luat la New York, acum formăm un grup de follow-up pentru ca împreună cu partenerii guvernamentali, de societate civilă, mediul de afaceri, tineret și orice alte uh, organizații internaționale din afara uh, ONU să lucrăm. Și împreună de asemenea cu un grup de prieteni, într-un plan de acțiune de 18 luni, cu rezultate trasate clar, pentru a redacta un uh, manifest Natura pentru Climat. Rolul pădurilor a fost demonstrat ca de-a dreptul crucial și vom accelera programele noastre de reforestare în multe țări, împădurire în multe țări. Apoi, organizăm un eveniment post-summit chiar aici la Bruxelles, condus de biroul nostru de aici de la Bruxelles, de colega mea Veronica și Parlamentul uh, European va fi de asemenea implicat, nu doar invitat la acest eveniment. Recunosc că aveți multe audieri și tocmai de aceea apreciez cu atât mai mult faptul că ne-ați primit astăzi aici și aștept cu interes întrebările dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. For your... Mulțumim foarte mult pentru observațiile introductive. Avem acum posibilitatea de a discuta o parte din subiectele amintite. Am să dau încă o dată cuvântul uh, reprezentanților grupurilor politice în ordine. Are cuvântul reprezentantul grupului și de domnul Lopez. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. O clipă, spune domnul președinte. Da, am să folosesc serviciile de, interp- de interpretare. Dacă e în regulă, pot continua? Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Două observații. Și câteva întrebări de asemenea. În primul rând, aș vrea să spun că am avut uh, norocul și onoarea de a participa la delegația pe care a, a trimis-o Parlamentul. Eu am făcut parte din uh, delegația de mediu și dezvoltare. Am participat la summit, atât la summitul uh, pentru obiectivele de dezvoltare durabilă, cât și la summitul pentru acțiune de mediu. Am fost vreo 15 deputați care, împreună cu reprezentanții uh, ONU, cu ambasadorul nostru, am uh, putut uh, lucra la oaltă cu un număr uh, semnificativ de comisari care au fost prezenți la summit. Iată, așadar, participarea noastră în calitate de Parlament European ca instituție a fost una relevantă și trebuie scoasă în evidență. Roda al acestei participări și dincolo de nevoia de a trece de la vorbe la fapte, de a îndeplini obiectivele acordului de la Paris, de a reduce emisiile de carbon uh, din uh, economia noastră, de a face un efort considerabil în următorii 15 ani, de a ne îndeplini obiectivul de a avea o economie fără emisii de carbon până în 2050. Cred că toată lumea de acord în mare măsură în această privință. Aș vrea să fac totuși câteva observații referitor la dimensiunea externă și a politicii externe a Uniunii Europene ce învățăm în urma unui summit ca acesta? În primul rând, uh, aflăm mai multe despre rolul ONU. E foarte important că ONU a preluat uh, inițiativa într-un domeniu precum acesta. Să nu uităm că ONU s-a creat pentru a apăra uh, pacea. Pentru ca în și faptul că în secolul 21 e în stare să abordeze noi subiecte și să ocupe aici o poziție fruntașă, mi se pare relevant. Nu întâmplător, un reprezentant al ONU se află astăzi aici, alături de noi, ne reamintește ce ar putea să facă ONU. În al doilea rând, cât se poate de rapid, domnule președinte, ne reamintește că multilateralismul care astăzi a fost uh, destul de, care a avut destul de mult de suferit până acum, uh, există, e în continuare cea mai bună cale pentru a apăra cooperarea între națiuni. În al treilea rând, Europa este cea care conduce acest dialog. Ne aflăm uh, în poziție frontașă că vine vorba de puține lucruri la nivel global uh, la ora actuală. Iată unul dintre acestea, în plus uh, unul pozitiv, pentru că toată lumea, treacă comunitatea internațională ne privește drept uh, un exemplu demn de urmat. Și în ultimul rând, pentru noi e foarte important pentru că trebuie să facem acest lucru, trebuie să facem acest lucru pentru că depinde însuși modul nostru de trai de asta. Dar există și multe consecințe. În primul rând, putem pune capăt dependenței noastre energetice în acest fel, o problemă geopolitică. Și în al doilea rând, noi în acest război tehnologic. Din păcate, am pierdut uh, o mare parte a bătăliei pentru că din cele 100 de companii tehnologice cele mai importante, doar 8 sunt europene. China și Statele Unite sunt uh, pe primul loc. Am putea fi campioni în economiei verzi și asta este un avantaj în relațiile noastre internaționale. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Lopez. Trecem acum la Renew Europe, Javier Nart. A fost uh, deosebit de încurajator uh, a asculta pe domnul Guterres, pe secretarul general ONU, că spunând ca statele care vin la ONU, la New York, să nu vină cu discursuri, ci cu planuri realiste. Pentru mine mi se pare uh, Uh, un obiectiv foarte înalt, admirabil, însă în realitate au venit cu și mai multe discursuri. Și am să punctez două realități inevitabile. Schimbările climatice nu va însemna doar că țări precum Kiribati, Tuvalu, insulele Maldive și multe altele vor putea dispărea sau chiar cu siguranță vor dispărea. E o problemă în plus de siguranță strategică. Statele Unite, unul din mari poluatori, pur și simplu refuză să accepte schimbările climatice, le neagă. Avem, prin urmare, um, o filozofie a unor minunate declarații de bune intenții și o atitudine completă de negare, pe de altă parte. O altă problemă o reprezintă China și extinderea ei în Asia de Sud-Est. În ce privește râul uh, Brahmaputra, China a creat o serie de baraje acolo și asta înseamnă acumulare de material solid pentru delta. Delta care înseamnă viață pentru Bangladesh, pentru sute de mii de persoane care văd cum uh, sursa lor de trai dispare pentru că delta devine tot mai sărată, terenurile se salinizează pentru că nu mai ajunge pământ nou pentru că acesta rămâne acumulat în baraje, afectează India, unde sute de milioane de uh, musulmani din Bangladesh vor intra în regiunea Bengal din India, unde să ne amintim, uh, nu de mult uh, s-au produs uh, sute de decese. Să nu mai vorbim așadar de poluarea atmosferică, de problemele de respirații, de minunata vegetație din zona Amazonului, să vorbim de lucruri fundamentale. De pildă, dispariția pădurii tropicale înseamnă că în zona ecuatorului se vor uh, vedea afectate solurile de acolo. Vorbim practic de o umbrelă de vegetație care previne crearea unei centuri de foc în uh, centrul Pământului, care dacă s-ar crea ar afecta tropicul uh, Cancerului și tropicul Capricornului. Și asta se va transforma într-o problemă pentru Europa, mai ales în ceea ce privește fluxurile migratorii. Iată, deocamdată ni se servește prea multă filozofie și prea multe soluții practice. Uh, și vă spun asta pe șleau. Sincer, m-am săturat până peste cap de declarații frumoase și nici o realitate concretă. Mulțumesc pentru grupul GUE, colegul nostru, domnul Wallace. Vă rog. Mulțumesc, Sancțiunile economice sunt o formă de tortură și sancțiunile reprezintă în același timp un instrument pentru a provoca schimbarea de regim, dar în același timp um, forțează țările să reducă emisiile de, sancțiuni, de uh, dioxid de carbon. Sancțiunile, de pildă aplicate Iranului, uh, i-au permis uh, acestea să găsească noi forme de combustibil um, conținutul de sulf de pildă, al uh, motorinei din Iran este de 800 de ori mai mare decât cel convențional. Este important să asigurăm uh, producția de alimente, mai ales având în vedere sancțiunile aplicate de Statele Unite. 70% din uh, pânza freatică a Iranului a fost pierdută irreversibil în urma extinderii producției de alimente. La COP21, Iranul și-a, pro- și propus reducerea emisiilor cu 20% dacă sancțiunile nu uh, ar fi reaplicate, reintroduse. Din păcate, acest lucru s-a produs. Sunteți îngrijorată de consecințele sancțiunilor care împiedică statele să facă modificările necesare pentru a pune în aplicare politici durabile de mediu. Și aș vrea să știu dacă acest lucru s-a discutat la summitul climatic. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Wallace. Mai acceptați încă două întrebări? Urmează colegul nostru, doamna Wiese. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, vă mulțumesc că vă aflați astăzi alături de noi. Eu reprezint circumscripția Londra din Marea Britanie și uh, Cetățenii mă întreabă un singur lucru, mai mult ca orice ce facem când vine vorba de inițiativele pentru climă. Noi am vrea ca Parlamentul European să convingă toate, toate statele membre să-și asume neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050. Întrebarea mea însă vizează mai degrabă ce spuneați uh, de acele state care nu și-au luat angajamente față de obiective um, obligatorii în ce privește emisiile. Există state punctuale, precum California, care și-au luat aceste angajamente. E o abordare pe care o putem urmări și în alte sectoare, nu doar în regiuni, ci și când vine vorba de întreprinderi private, pentru că acestea ar putea să dețină chiar, să fie mult mai în măsură decât statele Uh, să reducă emisiile. Iată un model pe care am putea să-l aplicăm și în Europa, unde anumite regiuni ar putea, uh, ar dori să meargă mult mai repede și au obiective mult mai ambițioase decât altele. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Fânviză! Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, stimați membri ai Comisiei, pentru că mi-ați împărtășit uh, părerile dumneavoastră, dar și vă mulțumesc pentru întrebările adresate. Dați-mi voie să le iau în ordine. În ce privește politica externă și rolul uh, fruntaș, aș fi absolut de acord uh, cu faptul că la nivel global așteptările în ce privește Uniunea Europeană ca lider în acest domeniu sunt enorme. Bineînțeles, se dorește ca Uniunea Europeană să devină un lider în ceea ce privește multilateralismul, un lider spre care privește toată lumea, care să promoveze o agendă fără frontiere în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice. Noi cooperăm de multă vreme cu Uniunea Europeană și unul din motivele prezenței mele aici este acela de a discuta cu diferitele directorate și deputați pentru a vedea ce am făcut bine, unde putem face mai bine și clar, la nivel global sunt absolut de acord cu dumneavoastră, diplomația climatică oferă nenumărate posibilități pentru a introduce pe poziție fruntașă subiectul climatic și pentru a da un adevărat exemplu și celorlalte țări. Aștept așadar cu mare interes uh, continuarea schimbului de idei cu Parlamentul și sper că Parlamentul să ne poată ajuta în acest efort. De altfel, tinerii privesc uh, cu multe așteptări spre Uniunea Europeană. Le mulțumesc uh, acelor deputați care au dus în discuție subiectul insulelor Kiribati și subiectul securității. Unul din uh, programele noastre în curs de dezvoltare în cadrul programului ONU pentru mediu reprezintă tocmai această interfață între mediu și securitate. La nivel global, fie că e vorba de secetă, um, ariditatea solului, defrișările, securitatea e mereu acolo. Uh, facem eforturi de asemenea pentru a modela politicile externe a anumitor țări afectate și aici sprijinul Uniunii Europene a fost esențial. Ne încurajează progresul specific uh, al fiecarei țări, avem date defalcate pe, pe țări pe care vi le putem pune la dispoziție. Am uh, constatat de pildă că în multe țări industrializate, în ceea ce privește emisiile, S-au făcut progrese, însă, în același timp, anumite tranziții, de pildă de la o sursă poluatoare de energie la o sursă curată de energie, presupune timp. Ce facem noi? Încercăm uh, să folosim uh, cadrul nostru normativ pentru a accelera aceste inițiative. Pot să vă spun că în urma summitului de acțiune climatică, uh, Uh, grație participării sporite din partea tinerilor, um, s-a imprimat o nouă dinamică care accelerează inițiativele. Avem un program specific, de pildă, pentru statele mici, subdezvoltate sau în curs de dezvoltare și aici intră multe insule. Sunt însă de acord cu dumneavoastră, după cum spunea și secretarul general, nu prea mai avem timp și uh, clima se schimbă mai repede decât inițiativele noastre. Noi ne-am luat angajamentul de a continua cu eforturile noastre, înțelegând însă că depinde foarte mult și de inițiativele fiecărui stat membru. Noi, la nivelul ONU, însă avem angajamentul de a ne intensifica eforturile. Am primit o întrebare dacă s-au discutat sancțiunile aplicate Iranului la summitul climatic. Uh, ne-am concentrat pe climă la adunarea generală. În af- ce s-a discutat în afară, nu știu, nu am un răspuns. Însă în ceea ce privește summitul de acțiune climatică, ne-am concentrat pe uh, domenii punctuale, natură, schimbări climatice și altele, mai degrabă decât pe dimensiunea politică a sancțiunilor. Vă mulțumesc pentru observația referitoare la nivelul subnațional, aș fi absolut de acord. Pentru noi e o evoluție favorabilă, mai ales pentru acele țări federale unde statele au jurisdicție proprie, faptul că California, de pildă, și-a luat aceste angajamente, este încurajator indiferent de ce se întâmplă la nivelul Statelor Unite și sperăm să putem aplica acest model și în alte colțuri ale globului. Mulțumesc! And we... Vă mulțumesc, doamnă Msuia. Trecem la a doua rundă de întrebări. Domnul Galer este primul care intervine. Vă mulțumesc, dar am două întrebări. ONU are o privire de ansamblu, sau cel puțin așa cred eu. La nivel de ONU, puteți coordona, de fapt, sau ne puteți spune cam în ce fel s-ar putea organiza lupta împotriva schimbărilor climatice, o luptă mai eficientă? De fapt, ce vreau să spun? Anumite țări care au un nivel destul de scăzut de angajament și care au întreprins eforturi extrem de scăzute uh, în ceea ce privește reducerea emisiilor. Și pe de altă parte, în Europa, Uh, să investesc foarte mult. Uh, da, poți îmbunătăți un filtru, să filtreze de la, să treacă de la o filtrare de 90 la 95%. Dar aceste măsuri, de fapt, întreprinse în capătul celălalt al pământului, s-ar putea să ducă la niște uh, rezultate de doar 50%. Deci e vorba de banii care ar avea destul de mic un impact destul de mic în țările civilizate, dar care ar putea să ducă la niște scăderi uriașe ale emisiilor în țări mai puțin dezvoltate și mai puțin bogate. S-ar putea așadar coordona aceste acțiuni și s-ar putea oare spori eficiența? A doua întrebare, Africa de unde proveniți dumneavoastră. Eu cunosc foarte bine Africa de Sud, unde energia se bazează foarte mult pe cărbune. Iar în ceea ce privește energia solară, aceasta aproape că nu există. Iar potențialul este foarte mare în Africa de Sud în această privință. N-ați putea oare, nu aveți niciun fel de pârghie pentru a convinge această țară și alte țări din regiune în, uh, pentru a face tranziția energetică? Pentru că, clar, astfel s-ar putea combate schimbările climaterice. Mulțumesc, domnul Castaldo. Președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și stimatei noastre invitate pentru că a acceptat uh, invitația noastră de a discuta astăzi. După cum spuneau uh, și colegii mei, referitor la concluziile summitului, concluzii care au uh, prezentat obiective cu care putem fi cu toții de acord, dar din păcate trebuie să vă mărturisesc că dincolo de retorică, da, trebuie să ne întrebăm într-adevăr cum vrem să facem fața anumitor situații punctuale. Mă gândesc acum la mari poluatori la nivel global, Statele Unite, India, China, care continuă să nu respecte cadrul multilateral și care nu și-au asumat angajamente concrete în ceea ce privește o urgență care nu mai poate fi amânată. Fiind spuse toate acestea și scoțând în evidență că anumite țări din Uniunea Europeană, noi, Uniunea Europeană, încercăm să fim în avangarde Odată ce s-au stins reflectoarele și s-au încheiat summiturile, mă întreb cum putem, într-adevăr, continua împreună, cum putem ajunge mai departe, cum putem ajunge la un program care să ne permită reducerea emisiilor. Aș vrea să vă întreb ce inițiative ulterioare considerați că am putea lua pentru a face ca marile puteri globale care continuă să aibă un comportament contrar declarațiilor uh, prezentate. Ce putem face noi? Cum credeți că Uniunea Europeană poate avea un rol mai incisiv pentru a sprijini inițiativa ONU pentru a crea un cadru de discuție unde, dincolo de retorică, subliniez din nou, să putem continua cu acțiuni concrete, nu doar cu declarații de intenție. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Ultim, ultima pe listă, doamna McLeod. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și uh, doamnei Joyce Msuia pentru prezentarea sa. Eu uh, fac parte din Comisia de Mediu și am luat parte și la delegația Parlamentului la New York pentru summitul de acolo și am avut plăcerea de a ne întâlni și cu doamna directoare Inge Anderson, care vă rog să îi uh, transmiteți toate mulțumirile noastre pentru timpul ce ni l-a alocat. Am avut discuții foarte utile um, pe marginea crizei climatice și măsurilor care se impun, precum și uh, în ceea ce privește manifestul climei. E clar că mai rămân foarte multe de făcut în ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă, cât și pentru angajamentele de la Paris. E clar că încă există o lipsă de ambiție și asta tocmai din partea celor mai mari emițători uh, la nivel mondial și pe de altă parte o cerere făcută din uh, ce, mai, din ce în ce mai tare și mai răspicat din partea populației de a se întreprinde măsuri. Într-adevăr, țările mai mici și mai vulnerabile, mai vulnerabile vor avea cel mai mult de suferit pentru uh, Irlanda, insulele Marshall, spre exemplu. În Scoția, la, în Parlamentul Scoțian, Uh, s-a votat săptămâna trecută o nouă legislație în privința schimbărilor uh, de mediu și care vizează reducerea cu 35% a emisiilor până în 2030 și uh, atingerea emisiilor de 0% până în 2050. Da, e clar că trebuie să ne accelerăm noi acțiunile, dar trebuie ca și alte țări să ni se alăture nouă Uniunii Europene. Am o întrebare. Care credeți că ar fi una dintre provocările cele mai mari, dintre piedicile cele mai mari în caza succesului COP25 din Santiago de Chile și mai ales în fața, în fața COP26 care se va desfășura în Glasgow, orașul meu? Cum veți face să vă asigurați că chiar se vor face progrese mari? În do- anul 2020 este un an cheie în care părțile trebuie să uh, se pună de acord în privința strategiilor pe termen lung. Ce credeți că se va întâmpla? Mulțumesc, doamnă McLeod. Nu mai sunt și alte înscrieri la cuvânt. Doamnă Joyce Msuia, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi răspunde tuturor întrebărilor și vă voi da un feedback. În ceea ce privește căile cele mai eficiente de a combate problemele cu care ne confruntăm? E o întrebare foarte pertinentă. Vă voi răspunde pe scurt și apoi voi și elabora. Evident, nu există o soluție unică pentru toată lumea. Țările de pe mapamont se confruntă în mod diferit și la niveluri diferite cu această problemă în țările industrializate și mă bucur că ați vorbit despre Sud, Africa de Sud, de pe continentul african, ar uh, trebui să se facă tranziția energetică, dar cum să se facă atunci când în această țară se găsesc cele mai mari sau aproape cele mai mari căminte de cărbune de pe mapamond? Și apoi și um, ponderea sărăciei este foarte mare. Deci costul tranziției energetice ar fi enorm. Ei bine, ce facem noi? Facem trei lucruri la nivel global, dar câteodată și tăiat pe măsură. Deci, pe de o parte, să aducem la oaltă experiențele globale, pentru că în Uniunea Europeană există exemple de mare succes în ceea ce privește energiile regenerabile. Deci, să vedem ce face UE și cum putem împărtăși din această uh, experiență. Apoi, Um, în chestiuni cum ar fi cel al uh, deșeurilor marine. Am venit cu studii, cu date foarte clare, însă nu ne-am mărginit la atât. Am uh, încurajat foarte mult abordarea conectată și cu alte domenii. Pentru că nu e vorba doar despre poluare, este vorba și despre uh, turism și despre sănătatea bugetară a anumitor state. Deci, la nivel global, um, leadership-ul asigurat de instituții precum cea a dumneavoastră este extrem de important. În privința Africii de Sud, și citesc un fost președinte sud-african, uh, exista vo voința politică, dar um, provocările erau foarte mari unele de, nat- de natură politică, dată fiind sărăcia din țară, și cealaltă, celălalt obstacol, faptul că nu există energie regenerabilă la un uh, preț uh, acceptabil pentru populație. Deci, da, există voință politică, însă costurile tranziției sunt foarte mari. Aș, sunt dispusă să continuăm această discuție în bilateral. Mulțumesc și pentru comentariile în privința ce se poate face în privința marilor poluatori. Din partea unei uh, instituții foarte puternice precum Parlamentul European, vă pot spune că unul de răspunsuri este leadership-ul și, evident, multilateralismul. Schimbările climatice nu cunosc granițele geografice, nu se opresc niciodată la frontieră deci, leadership-ul unei instituții precum cea dumneavoastră este esențial. Apoi, sprijinul institut, ă, organizațiilor multilaterale este foarte important. Națiunile Unite au o îndelungată tradiție de colaborare cu Uniunea Europeană și rețeaua existentă prin delegațiile UE din țări poate fi foarte utilă de văzut cum poate conlucra această rețea cu uh, Națiunile Unite și cu alte părți implicate la nivel național. Deci acestea ar cam fi cele trei mari zone în care s-ar putea face mai multe pentru a sprijini punerea în aplicare a angajamentelor luate. Dar sunt întru totul de acord. Uh, viteza este esențială și, din păcate, intrăm în mare, mare criză de timp. Mulțumesc uh, europarlamentarei uh, din Scoția. Îi voi transmite Ingăi mulțumirile și salutările dumneavoastră. În privința acordului de la Paris, dat fiind angajamentul politic al momentului, chiar și în cele mai mici țări, e clar că lucrurile se mișcă, dar poate nu suficient de mult în Dar problema mare este totuși finanțarea. Oricum, noi suntem uh, foarte angajați în ceea ce privește mobilizarea financiară pentru aceste obiective, astfel încât uh, acordul de la Paris, angajamentele luate în cadrul acordului de la Paris să poată fi respectate. Miniștrii de finanțe alocă din ce în ce mai multe resurse pentru combaterea schimbărilor climatice. În ceea ce privește provocările și posibilitățile, păi posibilitățile totuși sunt foarte mari și trebuie să le recunoaștem. La anul se celebrează anul naturii și e vorba de o monedă cu două fețe. Da, cred că avem o posibilitate uriașă ca obiectivele de dezvoltare durabilă să poată funcționa realmente. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Msuia. Văd să nu mai fie alte întrebări sau observații, așa că vă mulțumesc încă o dată pentru prezența, dumneavoastră care uh, pică la fix, să spun așa, după evenimentele din New York. Oricum, uh, vom uh, continua să acordăm o foarte mare atenție acțiunilor dumneavoastră, pentru că, clar, abordarea europeană și a ONU sunt foarte similare. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc în general Comisiei AFET. Colleagues, just to inform you, the next meeting will be Dragi colegi, următoarea parte a ședinței noastre se desfășoară în spatele ușilor închise. Cei care nu trebuie să participe așadar la partea confidențială a lucrărilor sunt rugați să părăsească sala.